Mulțumesc, domnul Weber, pentru moțiune. Da, este adevărat că procesele prin care se ajunge la niște decizii uh, au durate diferite în grupuri politice diferite. În grupul nostru politic, procesul acesta s-a luat s-a uh, încheiat, așadar noi dorim să se voteze acest raport în această săptămână. Președintele, mulțumesc. Haideți atunci să votăm. Cine este pentru cererea verzilor și a socialiștilor și democraților de a amâna votul, votul pe raportul Galo? Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Va trebui să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul? S-a deschis votul? Ați votat cu toții? S-a închis votul. Cererea se aprobă. Raportul Galo va fi așadar amânat pentru următoarea sesiune lunară. Nu există propuneri de modificare ale ordinei de zi pentru marți și miercuri, în ceea ce privește ziua de joi, conservatorii și reformiștii europeni au cerut ca ordera, ordinea dezbaterilor cu privire la cazurile de încălcare a drepturilor omului, democrației și statului de drept să fie schimbate după cum urmează. În primul rând, propunerea este să discutăm întâi despre Zimbabwe, apoi despre Venezuela și apoi despre Corea de Nord. Cererea este de a schimba așadar ordinea dezbaterii. Domnul Callanan va vorbi pentru această cerere. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că această cerere nu este controversată. Vreau doar să schimbăm puțin ordinea joi după amiază, când dezbatem drepturile omului, astfel încât să discutăm întâi despre Zimbabwe, apoi despre Venezuela și Corea de Nord. Uh, nu uh, avem niciun fel de interese specifice, pur și simplu ar fi mai convenabil pentru uh, eurodeputații noștri să discutăm întâi despre Zimbabwe. Președintele, mulțumesc. Vom vota acum această cerere de modificare. Dar înainte să facem acest lucru, dacă mai este altcineva care va dorește să vorbească pentru această cerere, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a subliniat și colegul meu, nu este vorba aici de adăugarea unor puncte pe ordinea de zi sau de eliminarea unor puncte de pe ordinea de zi. E vorba doar de modificarea ordinei subiectelor care vor fi discutate. Deci cred că propunerea poate să fie acceptată. Președintele, mai dorește cineva să vorbească împotriva moțiunii? Aveți cuvântul? Domnule președinte, dacă îmi permiteți, vreau să-l întreb ceva pe domnul Kellenen. Dragă domnule Kellenen, de ce este mai bine sau mai ușor pentru eurodeputați dacă se discută întâi subiectul Zimbabwe? și pentru care anume eurodeputați e mai bine așa. Pentru că e un criteriu de decizie important pentru noi. Deci, repet, de ce care este motivul special pentru care doriți să discutăm mai întâi despre Zimbabwe? De ce este mai ușor să întâi, discutăm întâi despre Zimbabwe? Aveți uh, cuvântul, domnule Cannon, pentru a răspunde, spune președintele. Eh, domnul Schulz mă pune într-o poziție foarte dificilă. Pur și simplu nu am nicio idee. Comunic această cerere în numele unui eh, coleg, domnul Van Orden, care n-a reușit să ajungă la timp, așadar eu... Și cea mai bună politică este întotdeauna să fii sincer cu domnul Schulz. Așa că sunt sincer. Președintele. Bine, atunci trecem la vot. Cine este pentru această cerere de modificare a ordinii de zi.